Bună ziua tuturor! Vă urez bun venit la această reuniune comună a Comisiei PETI și a Comisiei AFCO, pentru care Danuta Hubner este președintă. Din nefericire nu poate fi astăzi cu noi aici, așa că eu voi fi președinta acestei sesiuni de dimineață. Haideți să vedem repede care este ordinea de zi. Dacă nu sunt obiecții, o putem uh, adopta. Este prima reuniune a celor două comisii, PETI și AFCO, privind uh, angerența, uh, ancheta strategică a ombudsmanului uh, pentru transparența privind discuțiile legislative pe, la organismele pregătitoare ale Consiliului Uniunii Europene. Mă bucur că am ajuns la acest moment. Am invitat-o pe doamna O'Reilly, ombudsman, și o să-i dau cuvântul imediat. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Wikström. Bună dimineața tuturor, domnilor raportori, stimați membri ai Parlamentului European. Vă mulțumesc pentru posibilitatea de a mă adresa dumneavoastră. Este al doilea raport special după ce am fost aleasă ombudsman în 2013. Este o chestiune care este importantă în contextul legitimității Uniunii Europene și a calității democrației europene. Cum spuneam la audierea de la AFCO privind legitimitatea integrării în Uniunea Europeană, Uniunea, legislația europeană are supremație asupra legislației naționale, dar foarte mulți cetățeni consideră că legitimitatea statelor membre este mai mare decât cea a Uniunii Europene. Așa că transparența este extrem de importantă pentru ca cetățenii să înțeleagă cine răspunde de deciziile luate la nivel european administrația Uniunii Europene are standarde de transparență mai înalte decât multe administrații de stat și doc, acum standardele acestei instituții s-au îmbunătățit. Din experiența mea până acum este clar că Consiliul în materie de transparență și răspunderea procesului de luare a deciziilor față de cetățeni se poate îmbunătăți. Lucrul acesta se recunoaște în raportul Brock Bresso din 2007 al Parlamentului European. Consiliul eh, este o structură de tip diplomatic internațional și mai degrabă și nu realmente ca un colegiuitor european. Când Consiliul adoptă legile europene, discuțiile sunt publice Totuși, înainte ca Consiliul să ajungă la o poziție oficială, discuțiile pregătitoare, după cum știți, iau uh, loc în cele 150 de comisii ale Consiliului și grupuri de lucru. La acest nivel au loc uh, activități legislative tehnice, dar și se iau decizii legislative. Mult, se propun multe modificări, se ajunge la compromisuri între statele membre înainte ca ministrii să adopte o poziție finală. Spre deosebire de reuniile ministeriale, aceste reuniuni pregătitoare ale ambasadorilor și funcționarilor nu sunt publice. De exemplu, se, ur, discuțiile lor sunt urmărite prin documentele existente. Asta înseamnă că discuțiile acestea trebuie să fie documentate și, în al doilea rând, că aceste documente trebuie să fie accesibile uh, ușor. Este esențial pentru a facilita uh, analiza publică a activităților. Parlamentul, prin diversele structuri și uh, structura politică, își, publică proiectele de rapoarte și toate amendamentele și toate voturile prin apel nominal și, bineînțeles, voturile în comisii sunt uh, înregistrate pe internet. Echipa mea a analizat sute de documente ale Consiliului, am făcut o consultare publică și am pus 14 întrebări tehnice Consiliului, Secretariatului Consiliului. Secretariatul Consiliului s-a comportat profesionist și vreau să le mulțumesc pentru cooperare. Totuși, pe baza acestei cercetări, la începutul acestui an, uh, am uh, constatat că există o proastă administrare la nivelul Consiliului, că nu își înregistrează pozițiile statelor membre așa cum trebuie și se folosesc de foarte multe ori marcajul limite pe documentele respective. Aceste constatări se bazează pe principiul bunei administrări și sunt susținute de acheul european. Regulamentul 1049 uh, din 2001 spune că documentele legislative trebuie, cu anumite excepții, să fie accesibile direct. Consiliul susține că nu are obligația, fie prin regulament, fie prin jurisprudență, să publice imediat toate documentele legislative. Care ar fi, oricare ar fi argumentele juridice, totuși documentele legislative trebuie să fie accesibile direct în cea mai mare măsură cu putință. Principiul acesta apare în considerentul 6 al regulamentului 1049 uh, și uh, a fost dezvoltat în jurisprudență, mai ales în uh, hotărârile Turco și acces ale, Access Info ale Curții Europene se spune că accesul este esențial pentru ca publicul, opinia publică, să aibă dreptul să participe la viața democratică a Uniunii Europene. Nu, evident, nu e rolul meu să spun Consiliului cum să se organizeze, totuși trebuie să faciliteze accesul uh, la documente, așa încât am făcut o serie de recomandări printre care să menționeze identitatea statelor membre care exprimă poziții în organismele pregătitoare, să dezvolte și să publice criterii clare pentru statutul limite și să revizuiască acest statut foarte repede înainte de trialoguri și înainte de adoptarea finală a actului legislativ, să aibă o pagină web actualizată pentru fiecare propunere legislativă pe exemplu, observatorului legislativ al Parlamentului. Consiliul trebuie să răspundă, trebuia să răspundă până pe 9 mai anul acesta, dar n-a făcut-o. Au trecut cele trei luni, așa încât am închis ancheta și am trimis un raport special la Parlament. Mă bucur că această chestiune va fi examinată de ambele comisii prezente aici și sunt gata să colaborez cu Parlamentul și Consiliul pentru a ne referi la aceste chestiuni într-o manieră constructivă. Multe parlamente naționale au și ele preocupări și COSA, conferința uh, comitetelor parlamentare pentru afacerile Uniunii, se implică în acest lucru. În 2015, mai multe state membre au redactat un document privind o mai bună transparență. A fost semnat de Olanda, Danemarca, Estonia, Finlanda, Slovenia și Suedia. Poate că anul acesta alte state membre se vor alătura acestui grup. Recomandarea mea de a menționa sistematic identitatea statelor membre care își exprimă poziții la Consiliu și să se de, dezvăluie aceste documente la momentul potrivit va contribui la a rezolva tendența unor miniștri implicați în uh, procesul decizional să dea vina pe Bruxelles menționarea pozițiilor adoptate de statelor membre nu rezolvă deficitul democratic peste noapte, dar contribuie la acest lucru. Transparența nu e un scop în sine, ci este un instrument care le dă oamenilor cunoașterea pe baza cărora să acționeze dacă vor să facă acest lucru. Dacă nu există aceste cunoștințe, este foarte ușor ca informațiile greșite să le ia locul. Pe lângă alte acțiuni, ancheta noastră poate să încurajeze toate guvernele din Uniunea Europeană să apere uh, modul democratic de a adopta legislația europeană. Sunt uh, încrezătoare că președinția austriacă și Parlamentul se vor implica în uh, rezolvarea constructivă a acestei probleme. Noi apreciem democrația europeană, nu ne temem să o apărăm, permițându-le cetățenilor să se bucure de un drept dreptul de a participa la procesul democratic și de a avea la dispoziția lor toate cunoștințele de care au nevoie pentru ca dreptul acesta să poată fi materializat. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați pus la curent cu situația. Este, de fapt, absolut îngrozitor ce a spus, iar acum o să invit pe domnul profesor dr. Fassman să ia cuvântul domnule ministru, să ne explicați care este poziția Consiliului din acest punct de vedere. Ja, sehr geehrte Frau Berichterstatterin. Doamnă raportor, domnule raportor, doamnelor și domnilor eurodeputați, stimată doamnă ombudsman, am venit astăzi în fața dumneavoastră pentru a sublinia faptul că transparența este deosebit de importantă pentru președinția austriacă. Această audiere a fost anunțată din scurt, dar am ținut neapărat să particip la această audiere pentru a vă arăta cât de important este subiectul pentru președinția noastră. transparența, propunerile dumneavoastră, procedurile propuse, bineînțeles, trebuie să fac obiectul unei reflexii atente. Tocmai de aceea n-am putut respecta termenul uh, dat, și anume data de 9 mai. Uh, ne pare rău, iată că poziția Consiliului nu a putut fi inclusă în acest raport special. Dați-mi voie să menționez un lucru menționat de dumneavoastră și de doamna O'Reilly. Uh, alegerea structurilor folosite de către Consiliu ține de prerogativele Consiliului. Consiliul decide care sunt structurile pe care le folosește. Uh, la fel, uh, Consiliul decide care sunt documentele uh, Uh, publice, care sunt porțiunile de documente care uh, trebuie să fie făcute publice. Asta ține așadar de structura uh, activității Consiliului European. S-a vorbit despre administrare defectuoasă, dar considerăm că această acuză este nedreaptă, pentru că nu vorbim despre administrare aici, ci vorbim despre procedură legislativă. Știm uh, prea multe, că multe lucruri s-au schimbat în ultimii uh, ani, uh, cadrul politic, de asemenea juridic s-au schimbat, au existat noi și noi decizii ale Curții Europene de Justiție și în toate acestea s-au subliniat, s-a subliniat importanța transparenței în procesul de legiferare. Într-adevăr, transparența întărește democrația, Transparența le permite cetățenilor să-i tragă la răspundere pe decidenții politici și le permite cetățenilor de asemenea să urmărească cu mai mare atenție procesul de legiferare. Ei bine, această jurisprudență a Curții uh, Europene de Justiție a fost deja aplicată la nivelul Consiliului. Iată acum, opinia publică are un mai mare acces la documentele Consiliului. De asemenea, cadrul tehnic care permite aplicarea acestor recomandări s-a modificat în ultimii ani. Consiliul lucrează împreună cu Parlamentul și cu, cu Comisia la elaborarea de noi instrumente digitale care vor avea un efect asupra activității organelor. Aceste instrumente sunt de fapt platforme interactive care se bazează pe uh, interoperabilitatea completă. Prin genul acesta de instrumente, legiferarea trebuie să fie mai uh, transparentă, mai bună, de asemenea colaborarea trebuie să fie mai uh, eficientă regulile și procedurile existente trebuie să fie adaptate la aceste, aceste modificări la aceste instrumente digitale. Și în momentul de față, Consiliul evaluează procedurile și, uh, și elementele relevante și avem de gând uh, să uh, prezentăm rezultatele acestei reflexii în următoarele șase luni. Noi ne dorim o jurisprudență într-o continuă evoluție în ceea ce privește accesul opiniei publice, a, a, opiniei publice la documentele legislative. Asta pentru a promova răspunderea instituției noastre. Dar, în același timp, dați-mi voie să vă spun că instituțiile Uniunii Europene nu trebuie să trateze separat aceste aspecte. Uh, Trebuie să fim conștienți de faptul că Parlamentul și Consiliul, atât conform tratatelor, uh, cât și în ochii uh, conform uh, viziunii opiniei publice, sunt amândouă instituții cu puteri în domeniul acesta legislativ. Deci cooperarea între noi trebuie să fie strânsă. În ceea ce privește președinția austriacă, ne dorim o îmbunătățire a regulilor, mergem într-o direcție cu privire, uh, direcția, mergem în direcția transparenței legislative. Uh, Consiliul de asemenea dorește să coopereze pe tema aceasta cu Parlamentul European, uh, pentru că tema în sine necesită o cooperare interinstituțională. Vă mulțumesc mult! Mulțumesc, domnule ministru! Iar acum o să dau cuvântul raportorilor. 5 minute fiecare, doamna Tung și domnul Leinen. Mulțumesc, doamna președinte, stimați colegi. Aș vrea în primul rând să-i mulțumesc uh, ombudsmanului pentru uh, activitate. Recomandările ei sunt extrem de rezonabile. Din păcate, Consiliul n-a răspuns în cele trei luni pe care le avea la dispoziție și mă interesează de ce n-a răspuns Consiliul. Pur și simplu nu v-ați petrecut, în, nu v-ați potrivit uh, în aceste trei luni. E cam ciudat. Pentru că, eu știu, Consiliul n-a avut timpul sau nu i s-a părut uh, foarte important. A, transparența la Consiliu nu e un subiect nou, vorbim de 25 de ani despre chestia asta. La începutul anilor 90 nu s-a luat niciun fel de hotărâre, Consiliul nu voia să fie transparent, Sigur, s-au ignorat toate apelurile Parlamentului, dar în 1991 s-a schimbat tratatul. În timpul președinției olandeze s-a făcut uh, mișcări, înainte, pași înainte, a fost o mică victorie, o declarație anexată la tratatul de la Maastricht. și a început să fie aplicat acest principiu. Președinția austriacă se va gândi la rolul său și mă bucur să aud acest lucru. Poate poate să joace un rol în promovarea transparenței. Nu s-a schimbat foarte mult din 91 până la aderarea Suediei în 95. Principiul transparenței a fost susținut de Parlamentul European. Transparența a trecut uh, de la 1993 la statutul de un fel de semi-prevedere până la statutul de prevedere în 95, așa cum uh, s-a menționat, uh, iar în 96, în deliber... mă scuzați, în 2006 spune vorbitoarea, în deliberările publice. Parlamentul European și domnul Elmar Brock și ombudsmanul de atunci au jucat un rol cu... foarte important. În 2008, în eurodeputat italian a dat Consiliul în judecate uh, privind accesul la documente și a avut câștig de cauză. E o lecție de istorie și vreau să vă arăt cât de important este rolul Parlamentului așa cum era și acum 25 de ani. Consiliul ezită să facă progrese în ce privește transparența. Statele membre pro-transparență din Consiliu sunt o minoritate se bazează nu pe susținerea din Parlamentul European. Faptul că n-ai acces la pozițiile statelor în Coreper ne afectează și activitatea noastră de uh, colegiuitori. Consiliul știe totul despre noi Știm exact cine, știe exact cine a înaintat un amendament cereri roșii, avem ce compromisuri s-au alat. Nu știm nimic despre Consiliu, știm doar care este rezultatul final. Când Consiliul vine la trialog, are o poziție dominantă și nu putem verifica nimic din ce spune, dacă e realmente o linie roșie sau nu Consiliu ar trebui să înceapă să se poarte ca o instituție europeană, nu ca un organism special al Uniunii Europene. Ar trebui să se știe ce fac guvernele europene, pentru că e ușor ca aceste guverne să arate cu degetul uh, Parlamentul și să dea uh, vina pe noi, uh, uitând care este rolul lor. Parlamentul European este singurul organism ales democratic Haideți să ne respectăm angajamentul, angajamentul de a fi mai transparenți, să fim lângă cetățeni și să arătăm că celor care nu vor acest lucru nu fac bine. Aștept să colaborez cu dumneavoastră în acest domeniu și să se producă niște schimbări. Mulțumesc! Mulțumesc! și conform regulii 56, Parlamentul va face un raport uh, comun între AFCO și PETI și acum are cuvântul domnul Leinen în numele grupului domniei sale. Mulțumesc. Danke, Frau Vorsitzende. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Abia aștept uh, să începem munca efectivă. Doamna Tun și cu mine ne-am întâlnit ieri uh, pentru o primă consultare. Uh, Raportul acesta este în, în mod uh, indubitabil unul foarte important pentru noi. E important ca Uniunea Europeană să fie mai transparentă și mai ușor înțele- de înțeles de către cetățenii europeni. S-a spus uh, uh, pe drept cuvânt că Uniunea Europeană este sub lupă acum. Într-adevăr, Bruselul e departe de cetățeni și tocmai de aceea E important să se știe cine ce decizie ia. Iată de ce standardele de transparență trebuie să fie cât mai înalte cu putință, mai înalte decât în statele membre. Ne-am dorit, bineînțeles, ca standardele să fie aceleași peste tot, dar Uniunea Europeană are posibilitatea de a fi un model, un model de deschidere și transparență. După cum spunea antevorbitoarea mea, Consiliul nu se ridică la nivelul așteptărilor, Parlamentul European este deschis, este transparent, uh, poți accesa toate documentele comisiilor, să știe cât se poate de clar cum uh, purtăm dezbateri, cum discutăm, dar transparența aceasta nu se aplică la nivelul Consiliului. Și iată a venit timpul ca după decenii Consiliul să-și dea seama că este un organ legislativ și nu un form forum al diplomației uh, sau a altor responsabilități decât aceasta de a legifera. Și mă bucur tare mult că, iată, ați venit alături de noi astăzi pentru a dovedi că sunteți dispuși să participați la această evoluție. Sunt conștient că Consiliul a făcut prim, niște primi pași înainte, ordinele de zi sunt publice și, adesem, și ades, adeseori sau uh, de asemenea sunt publicate și niște scurte procese verbale ale ședințelor, dar nu e suficient. Uh, de multe ori nici noi, eurodeputații, nu știm care este votul și comportamentul reprezentanților statelor noastre. Trebuie să aflăm aceste detalii prin diverse canale secundare ori așa ceva este inacceptabil. A venit uh, vremea și pentru al doilea pas. Uh, grupurile acestea de lucru ale Consiliului trebuie să fie și ele transparente. Există o problemă, aș zice eu, uh, în activitatea Consiliului uh, uh, European. Ați putea lucra cu majoritatea calificată, dar de fiecare dată uh, Uh, țineți la consens, la unanimitate și pentru a atinge unanimitatea, fiecare parte e obligată să lase de la ea. Și tocmai de aceea, iată, miniștrii uh, pot să meargă acasă spunând uh, nu aceasta era poziția mea. Dacă se aplică unanimitatea, unii câștigă, alții pierd și tocmai de aceea se, se, reprezentanții noștri pot merge înapoi acasă dând vina pe Bruxelles. Și iată, atitudinea aceasta sau înclinația aceasta a Consiliului încalcă până la urmă tratatele, pentru că în tratate se vorbește despre majoritate, nu despre unanimitate. Deci, iată, încălcați uh, litera tratatelor. În ceea ce privește raportul doamnei ombudsman, uh, salutăm aceste recomandări. Am avut și noi raportul nostru privind, uh, privind transparența, prin care la rândul nostru făceam niște recomandări Consiliului. Vroiam un cod de conduită pentru Consiliu, de asemenea uh, ceream accesul la documentele uh, care stau la baza dialogurilor tripartite. De asemenea, am cerut o publicare a documentelor grupului Euro. Uh, Iată, am făcut uh, recomandări și uh, cereri pentru absolut toate fil- filierele care de activitate ale, ale Consiliului și asta vom face și pe asta vom cere și pe viitor. Mulțumesc. Really. Mulțumesc foarte mult. Toți ați accentuat importanța transparenței și a responsabilității pentru că merg mână în mână. Și de fapt asta considerăm și noi la instituția asta știm cu toții că suntem responsabili, nu? Numărul de proteste pe care le primim în mesaje este un exemplu, deși poate că ar veni momentul ca și Consiliul să facă ceva în acest sens și să fie mai responsabil, nu? Să poată fi tras la răspundere. Cine știe? Aș dori acum doamna Orali, dacă doriți să reacționați la ce a spus domnul ministru și ce au spus coraportorii. Mulțumesc foarte mult, salut comentariile din partea domnului ministru. Evident, salut angajamentul față de transparență. Poate că n-am înțeles eu foarte bine o parte din comentariile anterioare apropo de ce înseamnă proasta administrare, maladministration și ce nu, cred că există o poziție generală acceptată apropo de acest concept. O instituție nu respectă legile sau principiile care îi obligă activitatea. În raportul meu este foarte clar care sunt legile și principiile referitoare la transparența Consiliului. În general, principiul care reiese din tratate este să se permită cel mai mare acces cu putință la documente și la informații, pentru ca cetățenii să se bucure de dreptul democratic de a se implica în viața Uniunii. Deci, dacă e nevoie de clarificare, atunci putem să discutăm și o definiție a conceptului de mal administrare, ce proastă administrare. Domnule ministru, doriți să reacționați? Da, cu plăcere. Um, darf ich vielleicht Frau Tom zuerst auf... Dați-mi voie să reacționez la comentariul doamnei Tom mai întâi de toate. Domnia sa a întrebat de ce trei luni n-au fost suficiente pentru Consiliu, uh, uh, pentru ca Consiliul să vină cu reacția sa. În documentele mele scrie că problematica este foarte complexă pot părea lungi aceste sau suficient de lungi aceste trei uh, luni, dar tema aceasta nu poate fi uh, rezolvată așa de repede. Uh, s-a cerut o prelungire a acestui termen. Această prelungire nu a fost acordată și tocmai de aceea Consiliul nu a putut reacționa în cele trei luni pe care le avea la dispoziție. Dar asta nu înseamnă nimic până la urmă, pentru că după cum vă spuneam deja, ne dorim o soluție și acum uh, problema aceasta a răspunsului acordat sau nu în cele trei luni uh, stabilite nu e uh, neapărat esențială. Pentru că, după cum spunea domnul Leinen, Uniunea Europeană este acum pusă sub lupă. Uneori Uniunea Europeană pare departe de cetățenii europeni. Uniunea Europeană este, de fapt, reprezentată de acei politicieni care au o atitudine la Bruxelles pentru că, odată întorși acasă, să-și schimbe poziția. Într-adevăr, această retorică diferită este o problemă, uh, o problemă care, uh, iată, se întoarce în, potriva noastră pentru că noi suntem puși la uh, stâlpul infamiei. Și deci sunt întru totul de acord cu dumneavoastră. Transparența lucrărilor grupurilor de lucru um, ar putea fi o soluție, dar soluția aceasta trebuie să fie pusă în aplicare într-o manieră eficientă din punct de vedere tehnic, uh, juridic, etc. Și uh, la asta reflectăm în momentul de față. După aceea, domnul Leinen vorbea despre consens. Consensul în sine nu e rău. Nici uh, uh, pachetele politice decise prin consens nu sunt de lepădat. întrebarea cine a participat uh, la acest uh, consens, uh, cine a fost pro de la bun început, cine a fost contra, cine a fost nici așa, nici așa. Într-adevăr, aceste informații ar putea să devină transparente pe, pe viitor dar suntem în continuare într-o perioadă de reflexie. În orice caz, uh, Consiliul lucrează la toate temele acestea, președinția austriacă își asumă această prioritate și va trebui de comun acord să decidem care sunt căile cele mai potrivite de urmat. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Consider că ați promis că veți face acest lucru, o iau ca pe promisiune. Foarte bine! Acum, ce o să facem? Pentru că interpreții, după cum știți, sunt uh, într-o situație dificilă. Există un conflict care n-a fost rezolvat încă și se vor opri la 12.30. O să dau cuvântul pe scurt raportorilor din umbră, un minut și jumătate fiecare, chiar mai puțin. Deci Peter iar are cuvântul. Mulțumesc. Poate până la urmă trebuie să salutăm faptul că Consiliul nu s-a n-a respectat aceste trei luni, luni pe care le avea la dispoziție. Iată, acum avem, am avut o ocazia de a ne întâlni și, domnule ministru, să știți că ne, ne încurajați prin uh, declarațiile dumneavoastră. Compromisul e important, dar e important să fim cu toții în spatele acestui uh, compromis și poate că puțină transparență ne-ar putea ajuta ajuta pe toți uh, să mergem înainte și să nu mai permitem această retorică uh, diferită la Bruxelles uh, versus la nivel de state membre. Asta nu ne ajută pe niciunul dintre noi. În orice caz, trebuie să colaborăm în continuare. Urez mult succes președinției austriece. Cine știe, poate după 20 de ani ajungem la transparență și să știți că v-au auzit uh, oamenii, pentru că noi, Parlamentul, suntem transparenți și uh, ședințele noastre sunt publice, deci, iată, transparență la nivel de Parlament European. Uh, ne-am dorit ca și Consiliul să fie la fel de transparent, transparent ca și noi, asta pentru a contracara discursurile acestea duble la nivel european. Mulțumesc! Curtain, Darling, please. Thank you. Doamna Darling. Vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc președinției și ombudsmanului. Salut recomandările făcute de ombudsman în raport. S-au spus foarte multe de către Joe și de către ceilalți, dar poate uh, aș vrea să vă atrag atenția din perspectiva țării mele. Spațiul umplut de lipsa de transparență este umplut de știri false. Știrile false despre Uniunea Europeană Uh, sunt cele care au fost uh, la faptul că un, Marea Britanie a votat să iasă din Uniunea Europeană. Nu vreau să folosesc analogia, dar uh, dacă, eu știu, tai o plantă nouă, o plantă poate să crească după aceea și poate că se duce într-o direcție pozitivă ar trebui să ne mai gândim la legitimitatea Uniunii Europene, pentru că niciodată legitimitatea Uniunii Europene n-a fost pusă sub semnul întrebării în statele membre. Noi suntem cei care mergem pe o direcție de autodistrugere iar acum legitimitatea este pusă sub semnul întrebării și e nevoie să ne asigurăm că opinia publică, cetățenii înțeles exact unde, cum și cine ia deciziile, iar recomandările acestea sunt realmente de bază. Nu e o listă așa de cadouri de Crăciun, uh, dar guvernele trebuie să recunoască că dacă cred în proiectul european, este proiectul de pace cel mai de succes din lume, cu țările care colaborează în cea mai lungă perioadă de pace din Uniunea Europeană. Deci dacă credeți în acest proiect, trebuie să faceți o schimbare radicală și să vă asigurați că cetățenii înțeleg cum sunt reprezentați la nivelul Uniunii Europene. E un pas mic. Nu este sfârșitul procesului, este un pas mic în acest sens. Nu faceți greșeala pe care o facem noi și vă îndemn realmente să mergeți înainte repede. Mulțumesc foarte mult, Jude. Margaret Auken. Mulțumesc, este încurajator să urmărim această discuție și sper că vom ajunge la rezultate decalajul democratic din Europa este în statele membre. Și nici măcar parlamentele naționale nu pot să știe exact ce fac uh, guvernele, ceea ce înseamnă că nici presa nu prea știe. Ceea ce e, e, face foarte ușor ca guvernele naționale să dea vina pe Bruxelles după aia. Deci, dacă s-ar putea urmări accesul la documente într-un proces normal, așa cum facem noi la Parlamentul European, ar trebui să se schimbe însă mentalitatea, pentru că Consiliul se comportă în continuare ca și când ar fi o instituție interguvernamentală și nu o instituție a Uniunii Europene. Sunt diplomați care fac lege absolut absurd. Nu sunt experți, nu la diverse departamente și sunt așa de uh, uh, obișnuiți să stea departe de Parlament. Nu, parlamentarii nu sunt populari uh, nicăieri în oficiile, în birourile guvernamentale și știu asta din, și din Danemarca, nu? Pentru că sunt uh, cei care distrug activitatea oamenilor de treabă. Cred că e un pas important și sunt uh, încurajată după această discuție. Deci, parlamentarii trebuie să se asigură că Consiliul este, eu știu, un, un, o instituție, un, nu altceva. Max Anderson. Nu putem face nimic cu costuri zero care să îmbunătățească calitatea procesului de luare a deciziilor, precum transparentizarea activității Consiliului ca să se vadă ce poziții se adoptă, ce propuneri există și ce țară susține ce poziție și în același timp să se vadă foarte clar de ce anumite țări se comportă în maniere diferite. Ar îmbunătăți luarea deciziilor. Deciziile ar fi mai bune și ar întări și legitimitatea prost administrată a Uniunii Europene, pentru că oamenii, în sfârșit, ar putea să aibă încredere în ce este Uniunea Europeană și să vadă că este o instituție mai mult sau mai puțin democratică. Acum Consiliul e o tehnocrație care nu prea primește nimic din zona populară. Asta trebuie să, să se schimbe și să se lumineze. Mulțumesc și mai am un viitor, doamna Evi. Mulțumesc, doamna președinte. Și eu uh, sunt foarte mulțumită să știu că Ombudsmanul European a făcut uh, această acțiune. Este un oficiu extrem de important și este crucial să acționăm în sensul transparenței și la Consiliu. Parlamentul European adesea are o abordare ambițioasă față de această chestiune, în favoarea cetățenilor și de multe ori